Damen und Herren, liebe Freunde. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, înainte de a începe votul, aș dori să informez pe toată lumea despre contactele pe care le-am avut uh, cu uh, Turcia ca să fim toți, cu toții la curent cu ceea ce se întâmplă. Aseară am decis să nu uh, realizăm acea deplasare în Turcia. Pentru mai multe motive. se puseseră condiții, ni s-a spus că trebuia să ne referim la articolul 23, că nu eram, ni s-a spus de altfel că nu eram bineveniți pentru că am redactat acea rezoluție care este considerată incorrectă. Nu cred că este acceptabil. Și n-am văzut ceea ce s-a întâmplat atunci când s-a luat această decizie. Noi tot ce ne-am dorit a fost să adâncim și să aprofundăm această relație. Am vrut să păstrăm discuțiile deschise, având în vedere situația. Și am vrut să continuăm să dezvoltăm perspectivele europene ale Turciei. Însă președintele Parlamentului European a avut uh, discuții cu președintele Parlamentului uh, din Turcia și s-a decis ca această vizită să nu mai aibă loc. Uh, până la urmă s-a propus totuși prezența unui reprezentant al Parlamentului European, dar și acest lucru a fost refuzat. Am făcut încercări la mai multe niveluri. Am avut discuții cu ministrul de afaceri externe al Turciei, iarăși niște discuții care nu au fost foarte utile și care nu au mers în detaliile pe care le doream noi. Dacă cineva Dacă președintele Bundestagului este mm, lovit de atacurile din, uh, din parcul Ghezi și dacă se continuă aceste, acest amalgam cu, cu ideea prezenței unor teroriști, ei bine, atunci toate aceste mm, toată această situație este cu adevărat una amenințătoare. Să nu trebuie să uităm că Turcia continuă să fie un partener pentru Uniunea Europeană și că trebuie să continuăm. Dezbaterea de săptămâna trecută a arătat că până în prezent, că, că niciodată până acum nu s-au regăsit atâția jurnaliști în închisorile din Turcia. Probabil că nici eu nu eram conștient de amploarea acestui, acestei probleme, însă trebuie să fie un subiect pe care să-l abordăm. Și acest lucru nu înseamnă că dialogul dintre noi trebuie întrerupt. Astăzi Așadar, declarăm că trebuie să anulăm această deplasare în Turcia, având în vedere circumstanțele, dar că dorim să reînodăm uh, relațiile de dialog cu Turcia. Iată așadar ce uh, cred că avem de făcut. Uh, manifestațiile uh, Uh, continuă în Turcia, sigur cu două dimensiuni, dimensiunea violențelor, violența cu care aceste demonstrații au fost întâmpinate și restricționate și apoi timpul care se scurge. Um, Guvernul turc a vorbit despre o mulțime de teroriști. Probabil că mai sunt și câteva elemente ale partidului PKK. Asta nu știu, dar este clar că nu ele sunt majoritare. Sunt oameni care mm, care, care protestează împotriva unui uh, stat uh, constituțional musulman. Uh, sunt oameni care protestează împotriva nerespectării drepturilor minorităților, este adevărat. Și în foarte multe cazuri acești manifestanți se bucură de un grad foarte ridicat de simpatie. Acum trebuie să vedem cum va evolua situația și poate că ar trebui să facem tot ce este posibil pentru a ne menține la curent cu tot ceea ce se întâmplă pentru ca politica noastră să fie condusă într-un mod cât mai inteligent. Cred că mm, comisia noastră n-ar trebui să mai planifice deplasări în acest gen de regiuni. Am uh, prevăzut un, uh, o călătorie în Islanda și acolo au Uh, s-au întâmplat niște lucruri și a trebuit să anulăm. Acum uh, ce, ce se întâmplă în Turcia a trebuit să anulăm deplasarea în Turcia. Până la urmă poate trebuie să anulăm toate uh, misiunile comisiei noastre. Uh, Sir Roberts, mulțumesc foarte mult. Salut uh, evaluarea și reacția dumneavoastră cu privire la această situație, însă am o îngrijorare, așa cum ați spus și dumneavoastră, este mai bine să discutăm și să păstrăm regăturile decât să le întrerupem. Și mă întreb dacă cineva a scris din partea noastră uh, guvernului și parlamentului din Turcia pentru a ne exprima îngrijorările. Mă întreb dacă uh, o scrisoare transmisă primului ministru nu ar fi o necesitate. Și apoi, având în vedere ceea ce ați prezentat dumneavoastră astăzi aici. Nu știu dacă această anulare este, atât, este la fel de eficientă ca o întrerupere uh, totală a comunicațiilor. Poate că în locul unei delegații complete ar trebui să meargă una mai restrânsă sau poate numai dumneavoastră totuși ca uh, Mm, primul ministru să înțeleagă că este o problemă foarte serioasă când un stat membru este tratat așa cum a fost tratat, când uh, uh, sunt implicații uh, în legătură cu prezența unor terori, teroriști. Ei bine, trebuie să arătăm că dorim să se clarifice aceste lucruri și dorim ca aceste discuții să aibă loc. Și uh, poate că ar trebui să mergeți totuși la fața locului în Turcia și să vă utilizați tot farmecul de care dispuneți pentru a-i convinge. Președintele Ehm, mă gândisem să merg în Islanda. Ultima dată când am fost în Islanda a fost în 1979 și am uh, amintiri foarte plăcute. Dar, mă rog, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, ar trebui să scriem o astfel de scrisoare către primul ministru sau către președintele Parlamentului. Poate nu astăzi, dar peste câteva zile și poate că după această explicație vom putea să redeschidem dialogul și discuțiile și, sigur, relațiile cu Parlamentul din Turcia. Doamna Flotre, în calitate de președinte a delegației uh, cu Turcia, poate că și dumneavoastră vă putea implica în acest proces și oricum ați dorit să mm, luați cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu împărtășesc, bineînțeles, aceeași îngrijorare despre situația din Turcia și aceeași îngrijorare privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Turcia este mai mult decât un partener pentru Uniunea Europeană, este, un, este o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, am fi putut să începem cu o veste bună, pentru că modul în care societatea civilă s-a mobilizat uh, în jurul, Ghezi, în, în jurul parcului Ghezi, um, această mobilitate în spațiul public este o, o manifestare nouă uh, de sorginte europeană. Cred că această evoluție este foarte interesantă pentru noi, însă mm, s-a confruntat cu o represiune însă foarte, foarte, foarte puternică. Iar afirmațiile primului ministru, care a dat dovadă de dispreț față de manifestanți, de aroganță și de un exces de autoritate uh, care s-a axat pe o teză a complotului, e bine, toate acestea mi se par uh, mm, foarte îngrijorătoare și foarte periculoase pentru dialogul politic pe care îl putem avea cu autoritățile din Turcia. De asemenea, nu trebuie să uităm violența din partea poliției și măsurile de securitate care au fost luate, uh, faptul că toate persoanele implicate, inclusiv medicii, au fost uh, supravegheați, sunt luați într-o supraveghere foarte atentă. Deci e vorba chiar de oameni care erau acolo pentru a ajuta aceste mișcări din uh, parcul Ghezii. Sunt elemente pe care le-am scris foarte clar în rezoluția noastră și, într-adevăr, uh, Turcia, prin Parlamentul și prin guvernul său, trebuie să învețe să asculte și să accepte acest gen de declarații, pentru că nu este ceva complet nou. În rapoartele pe care adoptăm în fiecare an, Uh, vorbim despre criticile pe care le avem față de încălcările uh, drepturilor presei, încălcările drepturilor militanților, deci uh, nu este o poziție nouă a Parlamentului European. Nu avem decât să recitim rapoartele noastre anuale pentru a vedea că suntem totdeauna la fel de detaliați și la fel de exigenți. Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, dialogul politic trebuie să continue. Într-un moment de criză, trebuie să fim capabili să-i uh, convingem uh, pe omologii noștri turci despre, de consistența politicii noastre, despre, despre consecvența poziției noastre, arătându-le că dialogul nostru poate să fie util pentru o calmare a situației și pentru o ieșire din această criză. Cred că aceasta trebuie să fie principala noastră preocupare. O reuniune a GBC este prevăzută pentru 27 și 28 iunie și uh, voi face tot ce este posibil pentru ca această ședință să aibă loc și să permită o dezbatere deschisă, sinceră și productivă. Da, la Bruxelles, într-adevăr. Uh, continui uh, să cred, dragi colegi, că am fi mult mai liniștiți și mai consecvenți dacă am fi dat deja Turciei uh, o foaie de parcurs pentru capitolele 23 și 24 și dacă am fi făcut asta de ceva timp, pentru că primul ministru al Turciei uh, uh, a fost nemulțumit că ne-am permis să-i spunem ce are de făcut uh, și asta pe uh, și asta și a avut dreptate să facă asta, având în vedere că atunci când trebuie să vorbim concret pe capitolele de negociere, nu o facem și nu le dăm acele indicații de, și acele orientări de care au nevoie. Și trebuie să facem asta pentru capitolele 23 și 24 și de altfel și capitolul 22 are niște consecinții foarte importante, mai ales în ceea ce privește relațiile cu uh, minoritatea curdă elementul esențial pentru democrația din Turcia este totuși chestiunea curdă. Și în cadrul acestui proces am observat că în regiunea curdă s-au înregistrat foarte puține manifestații, deci nu susținătorii PKK sunt în uh, piața Taksim. Și trebuie să evaluăm și care este prejudiciul care s-a adus acestui proces de pace Uh, turco-curd uh, în situația de față. În orice caz, poziția noastră trebuie să fie una exigentă și fără niciun fel de tabu. În același timp, trebuie să fim fermi, uh, asumându-ne dorința de a profunda acest dialog și de a utiliza toate mijloacele pe care le, am, pe care le avem la dispoziție pentru a mm, susține perspectivele europene ale Turciei, pentru că manifestanții nu ne cer să blocăm capitolele 23-24 spun, avem lista vorbitorilor, dar vă rog frumos să începeți să vorbiți foarte rapid, pentru că avem la 10 să votăm. Domnul Peter le are cuvântul. Da Mulțumesc, domnule președinte. Turcia este acum într-o situație foarte specială. Demonstrațiile Uh, acestea nu au mai existat în Turcia, demonstrații de acest gen și lumea nu e obișnuită cu așa ceva. În trecut am lucrat în urbanizare și în urbanism, mă scuzați, și știu foarte bine, de fapt, ce vor protestatarii. Inițial, ei nu au ieșit în stradă pe considerente politice, ci pentru ca să apere statul de drept. Din câte îmi dau eu seama, în instanță s-au decis următoarele. Transformarea parcului ar fi exclusă. Acțiunea autorităților nu a avut niciun fel de legătură cu acest protest. Protestele au izbucnit mai târziu și în alte orașe și pe alte considerente politice. De fapt, aceste evenimente au început să fie interpretate din punct de vedere politic. La ora actuală există foarte multe grupări active, de la comuniști până la radicalii de dreapta. Iar noi avem un spectru foarte larg de proteste la care asistăm. pentru prima dată, voința cetățenilor capătă o voce și pentru prima dată sprijinul Uniunii Europene e unul uh, la care cetățenii turci se așteaptă. Deci pentru prima dată cetățenii vor să vadă că Uniunea Europeană este de partea lor, iar această situație este cu totul nouă. Inițial, a existat o mișcare de jos în sus, dar se prea poate să se fi ajuns și la anumite manipulări. Nu putem să utilizăm noțiunea de teroriști pentru aceste grupări. Trebuie să ne gândim foarte serios cum anume vom continua dialogul cu Turcia și cum anume vom structura un dialog în interiorul Turciei. Confruntarea este soluția cea mai proastă. Desigur, în continuare, rămâne o posibilitate aceea de a se ajunge într-adevăr la un conflict direct, la o confruntare. Nu aș vrea să vin eu cu precondiții. Îmi pare foarte rău că uh, Turcia, în schimb, manifestă anumite precondiții pentru colaborarea noastră. Eu sper totuși să găsim niște soluții soft și cred că aceste capitole ar trebui să continue în logica firească a lucrurilor. Mulțumesc! Domnul Peterle a utilizat jumătate din timp și cer solidaritate din partea celorlalți. Doamna Teocarus, un minut și jumătate. Αναρωτιέμαι, Πρόεδρε, αν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από την Τουρκία για... Mulțumesc. Mă întreb dacă n-ar trebui oare să ne scuzăm în fața turcilor pentru că am recunoscut genocidul din Armenia și... Stimați colegi, orice gest de bunăvoință față de guvern va fi privit ca o mm, insultă la adresa demonstranților și la adresa manifestanților. Ceea ce blochează dialogul politic nu este comportamentul nostru, ci comportamentul autorităților din Turcia, care se răzbună pe poporul turc. Domnul Schulz a transmis o scrisoare prin care a afirmat Uh, că trebuie să se uh, ia o decizie despre modul în care domnul aici a jignit-o pe doamna Renate Zomăr. Și atunci, riscul este ca Uniunea Europeană să fie implicată într-o situație care devine una cu caracter militar. Mulțumesc. Domnul Sofocleus, un lucru pe care l-ați menționat dumneavoastră și pe care îl repetăm și noi este că Turcia este un partener important uh, pentru noi. Din câte înțeleg eu, această poziție va rămâne una marcată în istorie. Este clar că ne dorim ca Turcia să intre în Uniunea Europeană, însă trebuie să clarificăm un lucru odată pentru totdeauna. Trebuie să le arătăm că nu se pot comporta așa, că nu pot să insulte Uniunea Europeană, nu pot să uh, acționeze așa cum au făcut-o. Nu ne pot da ordine, nu ne pot spune cum trebuie să votăm și cum trebuie să ne comportăm. Cred că comisia noastră ar trebui să condamne ceea ce s-a întâmplat, trebuie să condamnăm politica lui Erdogan. Și trebuie să ne manifestăm solidaritatea față de poporul turc, față de demonstranți, să uh, arătăm foarte clar că nu este vorba despre teroriști și să transmitem un mesaj politic spunând că acest comportament nu va mai fi tolerat și că nu vom deschide capitolele 23 și 24. Numai așa putem să avem o atitudine responsabilă și să transmitem un uh, mesaj conform cu viziunea europeană. Mulțumesc foarte mult! Ați spus că atunci când v-ați întâlnit cu domnul Baiș, ați aflat niște lucruri uh, despre care ne puteți vorbi numai în privat, uh, în, în între patru ochi. Bine, nu ne putem întâlni toți cu dumneavoastră între patru ochi și atunci așteptăm să ne dați totuși cumva mai multe detalii și aici, în public, despre această conversație privată. Sunt de acord că trebuie să analizăm poziția Uniunii Europene față de Turcia și să vedem dacă Turcia va adera până la urmă sau nu. Uh, Mesajul pe care îl transmitem noi Turciei este că unele state membre își doresc uh, ca Turcia să intre în Uniunea Europeană, iar altele nu. Asta este mesajul pe care îl transmitem noi. Și mm, nu cred că acest semnal este unul de ajutor pentru turci. Dar nu știu cum putem lega asta uh, dar nu știu cum putem lega deschiderea capitolelor 23 și 24 de modul în care poliția tratează manifestanții. Sigur că cu toții putem să avem o poziție în acest sens, dar din câte văd eu, aceste capitole nu au nicio legătură cu atitudinea <clears throat> violentă a poliției față de demonstranți. Cineva a sugerat că dacă aceste capitole ar fi deschise, abordarea poliției s-ar schimba. Eu nu cred asta. Da, sunt de acord că este mai ușor să găsești o soluție atunci când uh, ești cinstit cu partenerul de discuție. Dacă Turcia și domnul Baiș uh, a fost sincer cu dumneavoastră, atunci și noi trebuie să fim complet sinceri cu ei. Mulțumesc pentru aceste expuneri. Știți, uneori uh, e bine să nu creștem tensiunea, Așa că să nu spunem totul uh, într-o reuniune publică. De aceea aș vrea să nu o luăm pe această cale, la această reuniune, deci să nu facem spectacol și să încercăm serios să rezolvăm problema. Știu că s-a votat pentru deschiderea acestor uh, capitole la raportul Oman Reuten, dar nu știu în ce măsură e util să procedăm uh, la asta. Eu sunt pentru continuarea negocierilor, dar cu un obiectiv ferm. Nu ar trebui să rupem firul roșu, nici măcar din cauza intereselor noastre, așa că e foarte util să lucrăm pe mai departe având drept rezultat o Turcie care să fie mai aproape de noi decât de alții. Acest lucru îmi creează mie o senzație mai liniștitoare decât să știu că Turcia e de partea altora. Deci e o chestiune ce ține și de interesul nostru. Că va fi vorba de apartenența la Uniunea Europeană la un moment dat, asta bineînțeles că rămâne de discutat dar să nu uităm că e foarte important să existe o uh, viziune unanimă asupra obiectivului. Eu vă voi ține la curent pe măsură ce voi afla lucruri noi, ca să știm cum anume putem să ne aducem contribuția într-o manieră utilă. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul Mendes. E un uh, vot Parteneriatul UE Malaezia, parteneriat de cooperare. Stimate coleg, aveți uh, vreo declarație de făcut? Nu e cazul? Haideți că votăm atunci, deschidem votul. Amendamentele 21 și 36 vot uh, în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă.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 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Socialiștii nu au participat la acest vot. Da, ei participă în subteran, așa. Cine este așadar pentru amendamentul 42, vă rog? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se dorește o verificare electronică. Das war 42. Ja. Der Antrag, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Se închide votul. Sie sind nicht schnell genug aus dem Untergrund rausgekommen. Iată că uh, ați ieșit sau nu din subteran. Acum 43 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 44 pentru împotrivă abțineri se respinge. 45 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 46 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 47 pentru împotrivă abțineri se se adoptă. 48 pentru. La 47 se cere o verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 la 16. Dar ar fi fost nasol să nu am dreptate încă o dată. 48 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri. Verificăm mai bine. Da, vreau să încurajez uh, latura socialistă la activitate profundă astăzi. S-a închis votul.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 Cine a fost autorul acestui amendament? Asta a spus colegul Kreisel. Ce să spun? Mi se pare că această combinație de autor de amendament uh, e deja inedită. Deci cine este pentru amendamentul la considerentul de împotrivă, abțineri, se adoptă. Păi doar uh, dat fiind uh, semnat, numărul semnatarilor, deja era clar că amendamentul e adoptat. Amendamentul 16 pentru, abțineri împotrivă se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Inta 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și Inta 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un vot final electronic, vă rog, pentru raportul astfel amendat. S-a închis votul. Acest raport e adoptat cu 44 de voturi pentru și o singură abținere. Uh, Wir haben jetzt den äh, Bericht Trecem mai departe. Avem raportul uh, cu privire la delegația în Georgia. Șef de delegație a fost Libor Rucek. Libor, dacă ești amabil să ne spui ce s-a întâmplat. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, după cum știți, în urmă cu două săptămâni, exact pe 3-4 iunie, am avut o misiune de fact-finding în Georgia. Am fost șapte la număr, reprezentând cinci grupuri politice. Atmosfera pe ansamblu a fost pozitivă, ne-am întâlnit cu autoritățile georgiene, am uh, luat cina cu președintele, cu premierul, cu președintele Parlamentului, cu președintele Comisiei de Integrare și Afaceri Externe și am avut dezbateri îndelungate cu opoziția parlamentară, cu ministrii uh, de afaceri interne, de justiție, de servicii corective, cu uh, ministrul adjunct de afaceri externe, cu ombudsmanul, de asemenea și cu reprezentanții societății civile. Ce putem să spunem în urma acestei delegații? După cum spuneam și ieri, în Georgia e o perioadă de tranziție de la un sistem uh, bazat pe un partid la un sistem multipartid. E foarte clar că situația e complexă și coabitarea între președinte și uh, premier rămâne una dificilă. Polarizarea politică e în continuare mare, la fel și polarizarea socială, În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale. Partea misiunii noastre și uh, partea mesajului nostru a fost de a invita la calm. Vrem să ajutăm Georgia să treacă peste această etapă de tranziție. În ceea ce privește orientările euroatlantice, da, toate partidele politice majore, indiferent că sunt la putere sau în opoziție, au exprimat același mesaj. Își doresc o orientare euroatlantică. Și vor un succes la summitul de la Vilnius. Există acordul de asociere, a fost inițiat, la fel și acordul de liber schimb, un acord comprehensiv. În concluzie, comparând situația cu uh, ce s-a întâmplat în uh, trecut la guvernare, nu există o schimbare uh, majoră în ceea ce privește poziția în politica externă, dar există o schimbare în ceea ce privește relația externă cu Rusia. Și am discutat despre acest lucru cu reprezentanții Ministerului de Afaceri Externe și cu premierul Ivaneșvili. Și acesta ne-a spus că Georgia nu are capacitatea de a schimba situația. Deci, noua strategie va fi aceea de a se concentra asupra construirii Georgiei și asupra consolidării sistemului politic, a economiei și a sistemului social. Și dacă georgenii reușesc asta, atunci rezultatul va fi că vor fi un model pentru Abhazia și pentru Oseția de Sud. Și poate că, de ce nu, mai târziu, și asta spunea și domnul Ivanișvili, dacă într-adevăr există o schimbare în Rusia, atunci el mizează pe puterea societății civile și a intelectualilor din Rusia pentru un val de schimbare. Deci cine știe, poate că pe viitor, dacă liderii din Rusia sunt mai dispuși să deschidă anumite capitole, atunci poate că se va întrezări o mică schimbare. Oricum, noi am avut o dezbatere deschisă și s-a spus că la ora actuală Georgia pur și simplu nu are puterea și capacitatea de a genera ea o astfel de schimbare. Georgienii își doresc să coopereze cu Rusia. Există multe chestiuni pe marginea cărora s-au manifestat deschiși menționam uh, uh, reinstaurarea unor relații comerciale, unor rute de transport, participarea la Jocurile Olimpice, dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, Rusia pune obstacole în calea guvernului și pune bețe în roate uh, administrației, pentru că acum consolidează um, frontiera administrativă și asta în detrimentul sătenilor care se află la frontieră. Am discutat cu Ministerul de Afaceri Interne și de Afaceri Externe și exact asta ni s-a spus, că rușii vin și construiesc un zid chiar în centrul satului. Practic, ajung să uh, construiască zidul separând uh, casa unei familii de grădina aceleiași familii. E și o chestiune umanitară aici. Iar uh, principala întrebare este uh, aceea a statutului Abhaziei și a Oseției de Sud. Avem cadrul de la Geneva, într-adevăr, dar totul ar trebui privit dintr-o uh, perspectivă umanitară. Oamenii din aceste sate nu sunt nici teroriști, nici infractori, ci pur și simplu au neșansa să fie stabiliți acolo. Așa că noi ar trebui să facem tot posibilul pentru a veni în ajutorul acestora. După cum spuneam, da, e o perioadă de tranziție de la un sistem uh, unipartinic la unul pluripartinic. Și spuneam că am avut o discuție și cu, la Ministerul Serviciilor de Corectare. E important să fie consolidat atât guvernul cât și opoziția și e important să existe un consens, să fie un consens amplu între guvern și opoziție, deoarece atunci când avem un sistem uh, pluripartinic, la viitoarele alegeri e foarte probabil ca situația să se schimbe, iar dacă Georgia vrea să avanseze, atunci e clar, trebuie să existe un consens pe toate chestiunile majore și de bază din punct de vedere politic și nu numai, pentru că e nevoie de reformă. Am discutat, de asemenea, și cu președintele Parlamentului Georgian și acesta a pus pe tapet mai multe chestiuni. Spunea că în Parlament există uh, un consens pe majoritatea dosarelor, partidul aflat la guvernare se pune la masa negocierilor cu partidul aflat în opoziție și împreună încearcă să găsească o soluție. Iar noi, în acest context, am subliniat că e nevoie de o asemenea relație de cooperare nu doar la nivelul Parlamentului, ci și între președinte și prim-ministru. Asta pentru ca situația să nu scape de sub control, chit că până la urmă publicul cere reinstaurarea justiției, dar această justiție nu ar trebui să fie una selectivă. Iată ce am vrut să vă spun. Au participat și alții, domnul Lisec și alți colegi, poate că au câte ceva de adăugat, nu știu. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Domnul Lisec. Dziękuję panu przewodniczącemu Roczkowi za to wyważony raport. Îi mulțumesc domnului Roucek, spune domnul Lisek, pentru acest raport foarte echilibrat. Aș dori să subliniez că mă bucur foarte tare că delegația noastră a reușit să se întâlnească cu subiecții cei mai importanți din uh, politica georgiană. La ora actuală ar trebui să subliniem următoarele. Opinia partide, partidului din opoziție și opinia președintelui Georgiei sunt formulate în așa fel încât, mi se pare mie, Georgia nu merge într-o direcție bună. Dacă în continuare se fac arestări, dacă în continuare membrii opoziției sunt arestați, și aici Vreau să subliniez că noi am discutat cu, și cu președintele, am discutat și cu anumiți primari și președintele Saakashvili chiar spunea că există temeri față de cine va fi următoarea persoană arestată. Situația politică e la ora actuală foarte, foarte tensionată. Ieri, spre exemplu, am spus că există doar o singură posibilitate de a menține un contact cu georgenii și asta la nivel parlamentar. Nu avem alte canale de comunicare și există foarte multe semnale îngrijorătoare. De exemplu, faptul că premierul și cei mai importanți miniștri nu participă la uh, Uh, lucrările Consiliului de Securitate. Iar cooperarea între președinte și premier nu e facilitată în niciun fel la ora actuală. Mandatul lui Saakashvili se apropie de final, dar avem nevoie de câteva mai sunt câteva luni până ce acesta să plece și acesta, acest lucru nu servește deloc intereselor Georgiei acum. Nu am discutat cu ministrul uh, economiei, mai degrabă ne-am axat pe chestiuni de drept și chestiuni uh, constituționale. Ar trebui subliniat următorul lucru. În Georgia, va avea loc o încetinire a creșterii economice. Aceasta va fi o urmare firească a realităților. Creșterea PIB-ului este cu 50% mai redusă decât uh, fusese prevăzut, asta știm din presă, și știm de asemenea că și investițiile străine au scăzut în ultimele luni. Așa că se va ajunge la complicații adiționale pentru Georgia. Iarăși intervenție fără microfon a președintelui. I have a remark on one... Domnul Ansbergis, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o expresie, dar nu numai o expresie, ci și anumite concepte de exprimat astăzi. Aș vrea să mă refer la frontiera administrativă. Felul în care se construiește această frontieră administrativă cu un zid. Acest lucru contravine poziției noastre, uh, contravine poziției noastre oficiale. Se utilizează aici cuvântul frontieră, dar nu e niciun fel de frontieră acolo. Și o astfel de frontieră nu poate fi fixată decât uh, cu un acord dintre cei doi vecini. Noi știm ce de fapt ce se întâmplă acolo Și știm că această situație este, nu poate fi separată de situația de, de context, de sudul Oseției, așa că noi nu ar trebui să permitem acest lucru și să fie încălcată înțelegerea în sensul său juridic uh, în fața unui tribunal internațional. Dacă vrei să uh, faci un fel de delimitare administrativă, asta nu înseamnă că e vorba și de o frontieră. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Uitenbrock. Am uh, dorit să intervin pentru a spune câteva cuvinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc colegului nostru, domnul Rucec, pentru felul în care a condus delegația noastră și pentru felul obiectiv în care a făcut această, acest raport al misiunii noastre. Ca și alți colegi, în săptămânile premergătoare alegerilor, mi s-au arătat, de fapt, rapoarte care veneau din ambele părți, care, pe de o parte, atrăgeau atenția asupra anumitor manevre la nivel uh, Uh, guvernamental pentru a influența rezultatul alegerilor și a fost, citind aceste rapoarte, a fost absolut imposibil să îți dai seama care dintre aceste afirmații erau adevărate. Dacă eventual se exagera, dacă se exagera un pic, mai mult, foarte mult și așa mai departe. Și a fost uh, foarte surprinzător că la întâlnirea noastră din Tbilisi, reprezentanții ambelor părți, atât partidul la guvern cât și cel din opoziție, s-au prezentat ca fiind uh, așa, um, inocenți, care n-au făcut nimic greșit și ca și cum totul era o situație pașnică și campania știm foarte bine că nu se derulează așa. Deci e deja un miracol oarecum faptul că nu s-a întâmplat nimic groaznic și că, pe ansamblu, tranziția aceasta e destul de pașnică, deși oricum tensionată. Așa cum am spus și ieri, în scurta mea intervenție, în fața unui membru al familiei liberale, am spus, suntem cu toții îngrijorați, având în vedere felul în care a fost arestat fostul prim-ministru. Și înainte de a fi prim-ministru a fost și ministrul de interne, haideți să nu uităm asta, deci eh, nu e vorba doar de cineva care a fost prim-ministru așa câteva luni. Înainte de asta a fost, prim, a fost ministru de interne. Și poate că avea eu știu, prin serviciile pe care le-a condus la momentul respectiv, avea, eu știu, ceva responsabilitate în situația aceasta. Însă, în orice caz, ceea ce este important, am spus asta autorităților din Georgia, am repetat acest lucru și primului ministru și ministrului justiției și uh, uh ministrului actual de interne și uh, președintelui uh, Parlamentului. Am repetat faptul că nu am vrea să avem un scenariu după moda ucraineană deci am, am, am lansat astfel de avertismente în așa fel încât ei să știe asta. Să știe că nu vom fi indiferenți, indiferent ce s-ar întâmpla. Deci acesta a fost mesajul nostru și anume că îi avem ochii ațintiți asupra lor, că vom analiza situația foarte îndeaproape. Dar evident că în același timp nu-i nici nu trebuie să fim naivi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac și eu câteva observații pentru că am făcut uh, parte din misiunea de fact-finding. Domnul Rucek a menționat acest lucru, însă ceea ce m-a surprins pe mine a fost întâlnirea noastră cu mass media. liberă s-a referit la asta. Și faptul că am avut o discuție exhaustivă cu reprezentanții mass media, ONG-urilor, cu ombudsmanul, însă ceea ce m-a surprins pe mine cel mai tare e faptul că toate aceste organizații independente, entități independente, în momentul în care vorbeau despre trecut, vorbeau mereu despre acel spațiu restrâns pe care îl aveau pentru activitățile lor, ceea ce Libor a, a spus așa ca un fel de sindromul uh, partidului unic, Ceea ce însemna că nu exista niciun fel de spațiu de manevră pentru activitățile democratice, pentru ONG-uri, pentru mass media. Aici n-am să vă menționez toate detaliile tehnice din acest punct de vedere, însă mai mult decât atât, spre exemplu, a fost, a existat sub guvernul precedent acele închisori politice care erau la nivel local, nu la nivel central, ci la nivel local. Spre exemplu, în jur de 90 950 de mii de oameni și-au pierdut casele sau proprietățile în mod direct sau indirect din cauza autorităților guvernului. Și au fost foarte multe alte asemenea aspecte care au fost menționate pe durata acestei discuții pe care noi am avut-o cu aceste organizații. Din acest punct de vedere, cred că nu trebuie să fim foarte încrezători în fostul președinte. Trebuie să fim uh, foarte prudenți, pentru că fostul președinte în principiu știe tot ce, ce s-a întâmplat, pentru că era sub uh, comanda lui, nu? Că s-au întâmplat toate aceste lucruri. Da, cineva corectează pe vorbitor și spune uh, actualul președinte. Și uh, vorbitorul se corectează spunând, da, actualul președinte din octombrie încoace. Apoi, s-a dorit o deschidere pentru democrație, un spațiu suplimentar pentru democrație. Dar știți că niște spații deschise sunt mai greu de gestionat pentru că există întotdeauna conflicte între partidele politice și e adevărat că există acolo niște partide politice care sunt foarte uh, sunt în concurență, opoziție, coaliție și întotdeauna există o luptă. Însă Ceea ce noi am încercat să transmitem ca și mesaj e faptul că noul guvern, și aici am un semn de întrebare, dacă noul guvern va găsi acele măsuri, măsuri concrete, dacă va avea acea capacitate de a nu interveni prea mult. Însă nu știu dacă acest lucru se poate face pe o scară largă, pentru că de fapt e vorba de un acord, e vorba de o luptă la nivel politic. Și de fapt, instituțiile democratice, observăm, vedem acest lucru, sunt gata de luptă. Însă această luptă trebuie să se desfășoare într-un teren, aș spune eu, care să nu fie violent, să nu se ajungă la violență. Și toți cei care au fost prezenți în delegația noastră au fost foarte clari pe acest mesaj. Și am lansat câteva apeluri către guvern de, pentru a nu înceta, pentru a nu opri anumite activități legale. Însă, toate acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva fostului guvern trebuie să fie acțiuni echitabile, corecte din punct de vedere juridic și trebuie să se desfășoare niște procese care să fie corecte și echitabile. Pentru că noi, în momentul de față, nu putem să spunem încă de pe acum cine este sau nu este vinovat, pentru că nu știm asta. Situația e foarte complicată. Însă, ce, ceea ce știm este că aceste procese vor fi urmărite îndeaproape și trebuie să ne asigurăm că ele vor fi corecte și echitabile. Și noul consilier numit pe lângă primul ministru, de, de către primul ministru pe lângă Uniunea Europeană, în acest sens face o muncă formidabilă, merge în această direcție. Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do, do pana przewodniczącego. Mulțumesc. Am o întrebare către domnul uh, Rucec, dar și către domnul Lizec. Vă întreb, care sunt acele personalități în Georgia care sunt active la fața locului, de exemplu reprezentanții ai bisericii? Deci care sunt acele persoane care ar putea să devină uh, mediatori? Aceasta este o întrebare cheie. Și apoi, o întrebare către președintele Brock și, în general, către Comisia AFET. Ce idei putem noi să creăm, putem să prezentăm, în așa fel încât uh, rezultatul să fie o diminuare a tensiunilor? S-a spus că e important ca situația de față, ca tensiunile să nu escaladeze. Dar dacă există elemente adiționale care vor pune presiuni asupra opoziției, situația va fi foarte dificilă. Așa că vă întreb pe dumneavoastră, ce am putea face pentru ca această delegație să nu fie și ultima în Georgia? Georgia trebuie să simtă că noi ne apropiem dar problema este că acum liderul opoziției este încarcerat. Eu cred că ar trebui să vorbim la unison când transmitem un mesaj. Mulțumesc. Do you need the floor for conclusion? Și vreți acum să luați cuvântul ca să trageți concluzii, domnule Rucec? Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu știu dacă domnul este mai e încă aici, pentru că el s-a referit la acea delimitare administrativă, care este uh, expresia oficială. E, expresia oficială e tocmai delimitare administrativă și această expresie e utilizată de toată lumea, chiar și de miniștri din Georgia. Deci, cu, la întâlnirile noastre, la conferința de presă, am spus și am subliniat în mod foarte clar faptul că noi vrem să susținem integral, um, integritatea, integralitatea teritorială a Georgiei, însă știm că în continuare sunt probleme cu această delimitare administrativă. Asta nu înseamnă că e o frontieră, însă va trebui să găsim o, o, o cale de a numi acest lucru. Deci, domnule Lansbergis, văd că v-ați întors în sală. Deci, expresia oficială e delimitare administrativă. Și toată lumea utilizează această expresie, chiar și miniștrii. Pentru că trebuie să descrii oarecum acest lucru. Deci nu vorbim de frontieră, ci vorbim de o delimitare administrativă. Maybe let's find some, let's find some... Sau poate haideți să încercăm noi să ne gândim și să găsim o nouă expresie care să convină. O expresie în așa fel încât să-i ajutăm pe colegii noștri din Georgia să descrie cât mai bine acest proces. <laughs> ok. Yeah. Anyway, the, the other issues. Apoi, alte subiecte. Dragi colegi, eu cred că nu e vorba numai de Georgia. E vorba și de Ucraina, și de Moldova, de țările din vecinătate, țările din Balcanii de Vest. Noi, Parlamentul European, ar trebui să dăm un exemplu, un exemplu bun, pozitiv, asupra faptului că într-o democrație toate chestiunile majore, strategice, necesită o cooperare între tot, toți participanții la aspectul politic. Și asta nu are importanță cine este la putere și cine este în opoziție. Deci, așa cum spunea domnul Coval, ce poate face Parlamentul European pentru a susține procesul din Georgia? Eu cred că asta trebuie să fie așa, ca un fel de scop al nostru comun, pentru a încerca să avem această acțiune binefăcătoare de calmare a situației în Georgia. Și nu numai în Georgia, chiar și în alte țări din regiune. Spre exemplu, domnul Protașevici, acum trei săptămâni a mers împreună în Moldova. Uh, un reprezentant al PPE, un reprezentant al socialiștilor și democraților. Și am discutat cu omologii noștri politici, ă, separați și împreună. Și după două zile, omologii noștri din Moldova au renodat dialogul, lucru care demonstrează că există astfel de posibilități și că noi ar trebui să încercăm să avem acest rol în țările acestea. Înțeleg că uneori e greu și înțeleg că e greu pentru opoziția actuală din Georgia. Am înțeles asta și evident că poate e dificil și pentru unii colegi de aici, din partea PPE, nu? Pentru că ei erau obișnuiți să existe doar un singur partid la guvern și că guvernul face vrea și cu asta basta. Și dintr-o dată, iată că avem o situație total nouă în care există o opoziție, o opoziție care nici măcar nu exista înainte și o opoziție care mai mult decât atât a câștigat alegerile. Și deci pe termen lung, asta e o veste bună, e o veste mirifică pentru Georgia. Și acum trebuie să ne asigurăm cu toții, indiferent de grupul politic la care aparținem, aici în Parlamentul European, să ne asigurăm că vom juca acest rol pentru a calma situația, în așa fel încât situația să nu scape de sub control și să nu devină ceva haotic, în așa fel încât procesul acesta de tranziție să se desfășoare lin. Și atunci, cum putem? Evident, domnul Mirabișeci a menționat acest lucru. Așa cum am uh, a discutat ieri și cu uh, președintele Parlamentului. El nu e liderul opoziției, ci uh, acum este ministrul de interne și ne punem întrebarea ce facem. S-a menționat de asemenea astăzi faptul că ministrul justiției, la trei zile după alegeri, a fugit din țară. Păi și de ce a fugit din țară? Trebuie să punem astfel de întrebări. Asta nu înseamnă că vrem să creăm uh, o dificultate, ci vrem să înțelegem situația din această țară, să înțelegem de desubturile și pentru a face acest lucru trebuie să luăm în considerare astfel de aspecte și nu imediat să încercăm să comparăm uh, Georgia cu Ucraina și uh, Uh, să facem comparație între oamenii politici și cu doamna Timoșenco și așa mai departe. Nu. În orice perioadă de tranziție de la un sistem uh, de partid unic într-un sistem multipartid, evident că există întotdeauna tensiuni. Pentru că perioada aceasta de tranziție este o perioadă în care se face un transfer pașnic de putere, așa că trebuie să-l vedem cu ochi uh, pozitiv, sau considerăm în mod pozitiv. Cam aceasta este punctul nostru de vedere. Mulțumesc. Colegii, eh, hanno chiesto di intervenire il collega Cyrus Vos. Mulțumesc. Am mai uh, cerut cuvântul domnul Cyrus Volski și domnul Tanner, dar nu putem să redeschidem dezbaterea uh, nu aceasta este practica noastră, iar uh, directorul executiv Odo așteaptă oricum să demarăm discuțiile cu dumnealui. Dar că e o zi așa de frumoasă, accept să vă las un minut. Domnul Sarius Volski. Sunt uh, recunoscător pentru ceea ce au spus antevorbătorii mei. am uh, vorbit am uh, vorbit și în numele PPE, și în numele socialiștilor, și în numele verzilor și am rugat uh, să stabilească o linie roșie de la care să nu se abată, iar aceasta să fie democrația. Și un lider al opoziției care s-a aruncat în închisoare încalcă această linie roșie. Trebuie să, să nu uh, acceptăm nicio situație în care ne regăsim cu mâinile legate. Nu îl apărăm pe Miravișvili pentru că ar fi nevinovat, ci pentru că modul în care s-a procedat împotriva lui nu este unul corect. Așadar, această linie roșie ar trebui să fie uh, comună întregii, uh, întregul, întregii noastre instituții, ca urmare uh, să nu existe prizonieri politici în închisoare. Domnul Teloc. Indiferent care sunt legăturile noastre cu partidul de la guvernare, cu partidul din opoziție, etc., acestea nu ar trebui să influențeze în niciun fel uh, sistemul uh, penal dintr-o țară cum este Georgia. Și îmi pare foarte rău să văd că în Georgia sistemul judiciar și procurorul uh, par să fie complet subiectivi uh, în funcție de cine este la guvernare. Acest lucru nu este corect. Sistemul judiciar și sistemul procurorului trebuie să fie independente față de guvern. Și uh, președintele Parlamentului uh, georgian se consideră el însuși ca un reprezentant al guvernului. Acest lucru nu l-a mai întâlnit în nicio țară. Președintele Parlamentului vorbește în numele Parlamentului și nu în numele guvernului. Deci sunt niște um, concepte foarte ciudate în uh, Georgia, unde guvernul încearcă să preia uh, controlul asupra Parlamentului și asupra sistemului judiciar. Și când un lider al opoziției este în închisoare uh, pe motive politice, acest lucru este inacceptabil. Dacă, într-adevăr, îi se aduc capete de acuzare, ordin penal, da, asta e altceva, dar nu pe motive politice. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul punct se va discuta în camera. Ca urmare, persoanele care nu au dreptul să rămână la o astfel de discuție sunt invitate să părăsească sala.